în uh, metodele de plată, mijloace de plată alte decât numerarul. Cerem scuze pentru această întârziere. Acum ai cuvântul pentru prezentarea raportului. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor uh, colegilor și colegilor. Trăim într-o vreme care, într-un context care s-a schimbat uh, profund, mai ales prin digitalizare și asta are consecințe și asupra felului în care plătim folosirea mijloacelor de plată altele decât numerarul, cărți de credit, transferuri online uh, sau um, alte forme, monedele virtuale de pildă numărul tranzacțiilor cresc, uh, crește tot mai mult și asistăm și la numărul, la creșterea infracțiunilor, de pildă în 2013, fraudele cu carduri au atins cel puțin 1,44 miliarde de euro. Și asta reprezintă doar vârful icebergului. La ora actuală nu există statistici la nivel european referitor la nivel european referitor la fraudele cu um, alte mijloace de plată decât numeral, mai ales frauda pe internet are o dimensiune transfrontalieră. Um, făptașii și victimele nu trebuie să se afle neapărat în aceeași țară, lucru care îngreunează în mod considerabil activitatea autorităților. Um, obiectul infracțiunii și durarea infracțiunii se deosebesc în funcție de stat membru. Uh, Obiectivul uh, acestei directive este să se creeze dispoziție comune referitor uh, la uh, încadrarea infracțiunilor. E o inițiativă care, după părerea mea, trebuie sprijinită. Avem deja o decizie cadru a Consiliului din anul 2001, însă normele actuale nu mai uh, se ridică la provocarea zilelor noastre, mai ales dacă ne gândim la progresul tehnic. În studiul său de impact și în propunerea sa, Comisia a venit cu numeroase argumente bune pentru revizuirea actualului cadru normativ. Propunerile Comisiei se referă și la extinderea domeniului de aplicare, printre altele, inclusiv la tranzacțiile cu monede virtuale, uniformizarea infracțiunilor, mai ales în ceea ce privește um, infracțiunea pe internet, cât și pedepsele minime. Propunerile Comisiei ar trebui completate cu norme referitoare la jurisdicție și doresc să scot în evidență și uh, nevoia de a oferi sprijin victimelor fraudei. Uh, după părerea mea, această propunere a Comisiei este una bună și echilibrată. Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere a autorităților de anchetă este fundamentală pentru urmărirea unor infracțiuni care nu mai cunosc frontiere fizice. Comunicarea infracțiunilor trebuie simplificată. În plus, ar trebui să se colecteze la nivel european date statistice referitor la amploarea fenomenului fraudelor cu mijloace de plată altele decât numerarul. Salut inițiativa Comisiei de a veni cu această propunere legislativă. Este un pas important uh, când vine vorba de încadrarea, de alinierea la Tratatul de la Lisabona a legislației penale europene. În calitate de raportoare, doresc să completez propunerea comisiei și să o întăresc și mai mult. Iată de ce am venit cu o serie de propuneri Doresc să amintesc aici cinci dintre acestea. În primul rând, un sprijin uh, acordat victimelor, pentru că acele persoane afectate de frauda cu cardul de, credul, de credit trebuie să facă față și altor consecințe, de pildă Uh, faptul că infractorii uzurpă identitatea persoanei poate presupune daune de imagine. În al doilea rând, comunicarea infracțiunilor trebuie simplificată, de pildă prin crearea unor sisteme de uh, înregistrare online a infracțiunilor și de comunicare a acestora. În al treilea rând, trebuie să îmbunătățim Eurojust și implicarea Eurojust și Europol Acestea trebuie implicate pentru a consolida plus valoarea europeană. În al patrulea rând, prevenirea infracțiunilor este foarte importantă, mai ales când vine vorba de utilizarea noilor tehnologii, consumatorilor trebuie să li se dea um, îndrumări concrete despre cum se pot înarma în fața fraudei pe internet. Și în al cincilea rând, pentru că e nevoie uh, să se intervină uh, termenul limită pentru transpunerea în legislația națională trebuie redus și cred că Comisia trebuie deja după patru ani să prezinte o evaluare a directivei. Domnule președinte, poate în încheiere, observație foarte importantă. La articolul 2 al propunerii comisiei se tratează definițiile, mai precis toate acele definiții relevante pentru directiva în cauză, pentru a atinge coerență cu alte directive ale UE ne-am consultat cu Comisia Econ, care, este, care ar fi competentă pe fond, și ne-am pus de acord că noi aici, la LIBE, nu vom permite înaintarea unor amendamente pentru acest articol 2. Dorim în plus să preluăm definițiile din directiva împotriva spălării banilor. Aceasta a fost deja finalizată astfel încât articolul 2 poate prelua fără nicio problemă definițiile din directiva împotriva spălării banilor. Câte ceva referitor la termene. Termenul pentru amendamente ar fi data de 11 aprilie la ora 17 pe 25-26 aprilie dorim să discutăm despre propunerile de amendament, dacă totul se poate încadra în calendar, este prevăzut să uh, votăm aici uh, la comisia noastră pe 25 iunie. Cam atât din partea mea, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În ciuda acestui ultim uh, punct de procedură, această ultimă observație pe care ai făcut-o doar pentru a clarifica articolul 2 din propunerea Comisiei se încadrează la competența explicită a Comisiei ECON pentru că se referă la definițiile vizând uh, modalitățile de plată. Trebuie să ținem cont de faptul că amendamentele înaintate la articolul 2 nu vor fi supuse la vot în Comisia Libe. Iată, asta spune ei, nu-i așa? După care precizați termenele. Uh, Există observații din partea raportorilor din umbră. Domnul Lunomelo, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că suntem uh, pe deplin de acord cu propunerea Comisiei. Considerăm că este o propunere foarte importantă în cadrul pachetului extins de măsuri al Uniunii Europene pentru a face față provocărilor uh, pusă de cibersiguranță. Salutăm propunerile raportoare, este o propunere pe care noi o sprijinim. E vorba de o inițiativă care permite cooperarea autorităților de poliție și justiție, Eurojust, Europol, acestea să se implice într-un mai bun schimb de informații. Salutăm de asemenea și intervalul scurt propus pentru transpunerea directivei. Este o măsură pentru care o lăudăm pe doamna raportor, însă și noi ne vom face muncă ca de obicei, vom prezenta amendamente care, sper eu, vor fi considerate utile de raportare, utile pentru obiectivul nostru final, acela de a îmbunătăți textul. Doamna Eva Jolie, mulțumesc, domnule președinte. Doresc înainte de toate să-i mulțumesc doamnei Kaufman pentru raportul dumneai care reprezintă un bun temei pentru munca noastră. Această directivă este absolut importantă pentru a combate în mod eficace frauda, ați scos în evidență, iată, importanța sa la nivel european. Fosta decizie cadru nu a ținut cont de evoluțiile importante pe care le-au suferit uh, mijloacele de plată online. Sunt de acord cu principala parte a observațiilor dumneavoastră și anume o implicare mai puternică a Eurojust și Europol și o protecție sporită a victimelor. Aveți uh, absolută dreptate când uh, afirmați că este într-adevăr un factor perturbator în viața oricărei persoane să vadă că i s-a furat identitatea. ideea de a simplifica procedura de depunere a, a plângerilor și a comunicărilor a, infracțiunilor ne permite să înaintăm mai repede. Există aspecte care ar trebui precizate ulterior. Mă gândesc, de pildă, că am putea recomanda crearea unei celule de anchetă financiară la nivel european. Există de asemenea o problemă în ceea ce privește uh, comunicarea alertelor, termenul pentru acestea, l-ați scos în evidență deja. Sper să putem uh, ajunge cât se poate de repede la compromisurile necesare care să permită înaintarea acestui text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Corau! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, mulțumesc raportoarei pentru munca depusă și mulțumesc comisiei de asemenea pentru propunere cu care suntem de acord, așa cum împărtășim și observațiile pe care le-a făcut uh, în introducerea sa doamna raportor. Suntem uh, conștienți de repercursiunile pe care le au aceste fraude și veniturile pe care le aduc ele organizațiilor de tip criminal. Este important să intervenim pentru a priva organizațiile de aceste resurse. Este un instrument important în combaterea uh, fraudei Acesta a fost unul din, observații, din uh, obiectivele principale ale activității mele în calitate de raportor în uh, directiva împotriva reciclării banilor. În ceea ce privește proiectul de raport, după cum spuneam, sunt uh, de acord, mai ales în ceea ce privește două privințe, două aspecte deosebit de importante, și anume o atenție sporită acordată victimelor și ideea de a le oferi acestora un sprijin sporit. Sunt de acord și cu introducerea unor măsuri care să simplifice comunicarea denunțurilor. În al treilea rând, perioada redusă de transpunerea directivei de la 24 de luni la 12 luni, măsură pe care o solicitasem și eu de altfel. Există și aspecte în propunerea comisiei eh, care trebuie îmbunătățite, voi înainte amendamente. Mă refer aici la dovezile pentru um, contrafacere care nu trebuie să fie neapărat uh, deosebit de împovărătoare. Există, de asemenea, inițiative uh, care trebuie luate pentru a rezolva conflictele în ceea ce privește jurisdicția. Există situații în care un stat membru se consideră răspunzător, dar de fapt în cele din urmă nicio situație nu decide, nicio autoritate nu urmărește delictul. Trebuie să stabilim criterii clare pentru a stabili o ierarhie când vine vorba de conflictele de jurisdicție. Mă aflu la dispoziția tuturor pentru a coopera, pentru a ajunge la un text care să fie cât se poate de eficace și pentru a putea în acest fel să combatem aceste infracțiuni cu un grad înalt de periculozitate pentru societate. Mulțumesc pentru raportelor din umbră. Un uh, Alt coleg care dorește să ia cuvântul? Mulțumesc foarte mult, raportoare, mulțumesc colegilor pentru efortul lor. Am uh, amendamente pe care le voi înainta, dar nu din uh, considerente politice, ci mai degrabă pentru a concretiza și mai mult uh, veni cu specificații pentru ca textul să fie mai precis. Salut ideile pe care le-ai prezentat, de pildă ajutorul oferit victimelor și alte lucruri care nu am să le repet aici. Sprijin ideea de a acorda sprijin victimelor crime organizate și aștept cu mare interes acest raport. Mulțumesc! Iată Doamnă Kaufman, o apreciere favorabilă a raportului dumneavoastră. Doriți să faceți un ultim comentariu? Da, domnule președinte, doar foarte succint. Înainte de toate, le mulțumesc tuturor colegilor. Mă bucur mai ales că au amintit cu toții ideea protecției victimelor. Cred că pentru Parlament este un punct central și mai ales uh, în plus ideea că avem nevoie de o ierarhie a competențelor a, a, când vine vorba de jurisdicții. Ar trebui să ne referim aici a, uh, la Eurojust pentru a putea avea o arhitectură foarte clară a luării deciziilor, să nu există suprapuneri între statele membre. Le mulțumesc încă o dată colegilor și aștept cu mare interes amendamentele anunțate. Cred că, într-adevăr, împreună, cooperând, putem ajunge la un text foarte bun. Vă mulțumesc! Comisia dorește să intervină, dorește să pronunțe asupra acestui dosar. Da, mulțumesc, domnule președinte, foarte succint pentru a saluta proiectul de raport, mai ales amendamentele care sprijină asistența oferită victimelor, uh, care se aliniază la propunerea noastră. Ne îngrijorează faptul că unele amendamente introduc oblig- raportarea obligatorie a cazurilor de fraudă. Am analizat această situație în consultările cu actorii din sectorul public și privat și credem că ar impune o povară exagerată atât asupra autorităților publice cât și asupra industriei, nu ar avea o valoare adăugată practică. Firește, pe viitor avem nevoie de o directivă neutră din punct de vedere tehnologic care oferă autorităților uh, judiciare posibilitatea să combată fraudele online. Așteptăm colaborarea viitoare cu mare interes. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc uh, foarte mult. După cum spunea doamna raportor, termenul limită este 11 aprilie 17, ora 17. Trecem acum la punctul 11, dar îl așteptăm pe domnul Legeri să ajungă. Era prevăzut la 9.45. Nu a ajuns încă. Um, Dragi colegi, facem o scurtă pauză până la 9.45. Pauză așadar până la 9.45, după care începem cu punctul 11 pentru Frontex. Uh, Vă rog să reveniți în sală la 9.45.

Bună ziua, stimați colegi, sunteți în locul potrivit. Nu avem fond muzical la Comisia Libe încă. bit mulțumesc foarte mult pentru răbdare celor care sunteți alături de noi. Avem aici și pe doamna Fernandez, responsabilă cu drepturile fundamentale la Frontex. Așadar, trecem la acest punct de pe ordinea de zi. Vom avea o prezentare video, de aceea s-a auzit această muzică o prezentare video scurtă, după aceea o prezentare din partea domnului legeri care se va concentra pe operațiunea Temis. Vă va informa în legătură cu această operațiune, însă, bineînțeles, voi veți putea să-i puneți orice fel de întrebări în legătură cu chestiunile legate de paza de coastă și operațiunile Frontex. Coordonatorii ne-au indicat că trebuie să invităm și pe doamna Fernandez, uh, uh, ofițer pentru drepturile fundamentale la Frontex și și să va face o scurtă prezentare. Așadar, vă rog, uh, vă rog să luați notă de această adăugire. Uh, aceasta a fost o prezentare foarte scurtă, așa, pentru a putea trece la uh, prezentare. Putem să demarăm uh, prezentarea video. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, stimați eurodeputați. Ați uh, urmărit acest film, este rezumatul uh, operațiunii Temis. Aș dori să revin la începutul acestei operațiuni și să vă reamintesc despre activitățile în comun cu statele membre și în special cu autoritățile italiene. Totul a demarat în vara 2017. S-a solicitarea autorităților italiene, dar și ca urmare a constatărilor noastre că modelele de migrație se schimbau. Existau mai multe fluxuri din Tunisia, Nigeria, Uh, fluxuri directe din partea Gre- din, din Grecia către Italia, mai multe amenințări de securitate, trafic de droguri și uh, potențiale amenințări teroriste datorită uh, intrărilor nedectate. Contextul uh, și cunoașteți contextul Daesh în Siria și Irak. În, la 1 februarie anul curent, operațiunea Tem, am lansat uh, operațiunea Temis uh, oficial și există un amestec de continuitate și de noi concepte. Încep cu continuitatea, cu operațiunea Triton. În primul rând, operațiunile de căutare și salvare la mare, eh, în larg fac parte din mandat și obiectivul Temis. Front Activele Frontex sunt uh, puse la dispoziția uh, Centrului de Coordonare Marină. Nu există niciun fel de limită, deci uh, zona noastră operațională nu limitează niciun fel domeniul geografic al operațiunilor de căutare și salvare. Suntem și în punctele naționale de contact din Italia, pentru a asista Italia în uh, amprentarea, screeningul și intervievarea migranților pentru ca aceștia să fie canalizați către EASO sau uh, Uh, îi trimitem la verificările de securitate de, pe, de către poliția italiană sau Europol în cazul în care avem dubii legate de securitate. Asta în uh, cooperare cu una formez Sofia. Acestea sunt elementele de continuitate. Aspectele noi acum Uh, din operațiunea Temis. În primul rând, aș dori să vă reamintesc că dezvoltăm uh, funcții de pază de coastă în conformitate cu noul nostru mandat și ne bazăm pe învățămintele învățate din uh, proiectele pilot de anul trecut. Am dezvoltat concepte mai robuste de activități de pază de coastă, Uh, bazate mai mult pe aplicarea legii, bineînțeles împreună cu căutare și salvare în larg. Anul trecut, vă reamintesc că am avut în jur de 800 de uh, schimburi de uh, constatare de vase suspecte cu FK care au fost tratate în, anul, în cursul anului trecut. Deci ne-am bazat pe aceste învățăminte pentru a constitui capacitățile noastre de pază de coastă. Am, ne-am bazat și pe experiența câștigată ca actor de aplicare a legii în lupta împotriva traficului de droguri în, acest, în această zonă între Italia, Albania și Grecia de acesta fiind un motiv pentru care am pus uh, accentul uh, pe activitățile noastre în această regiune. Am uh, învățat și din activitățile de supraveghere multimodale cu propriile noastre aeronave și am putut să detectăm fluxuri care Uh, erau până în momentul respectiv nedetectate din mai multe motive. Mm, fluxuri de migrație nedetectate, în special din Tunisia și Algeria, uh, anumite preocupări de securitate legate de aceste fluxuri nedetectate și neobișnuite care proveneau din Tunisia și Algeria și, bineînțeles, uh, și alte activități, eh, cum ar fi pescuit ilicit sau trafic de droguri. Am dezvoltat și am eh, aplicat în eh, operațiunea Temis supraveghere la granițele terestre, cum ar fi un vehicul cu viziune termo ehm, ehm, sensibilă pentru a identifica persoanele care ajung uh, nedetectați și pe teritoriul italian. Am modificat uh, zona operațională în acord cu autoritățile italiene, în conformitate cu regulamentul Directorul executiv al agenției semnează planurile operaționale, însă trebuie să se asigure că autoritățile mm, naționale sunt de acord, în acest caz autoritățile italiene. Deci am extins uh, domeniile operaționale care merg de la partea de vest a Sardiniei până la Marea Adriatică, uh, către regiunea Balcanilor Occidentali, însă la cererea autorităților italiene, zona operațională nu se suprapune cu uh, zonele de căutare și salvare malteze declarate și nu se uh, supra, suprapune nici cu zonele de căutare libiene. Vă aduceți aminte probabil că anul trecut uh, s-a, s-au declarat o zonă de căutare și salvare libiană nu ne suprapunem cu aceste zone. Ne-am uh, bazat uh, și pe învățămintele trase în ceea ce privește colectarea datelor personale, Frontex, Europol și baza de coastă au dreptul să colecteze date personale Uh, am învățat din această experiență cum să colectăm, să procesăm și să transmitem date personale în scopul anchetelor penale. Le transmitem serviciilor naționale polițienești din toate statele membre și de asemenea împreună către Europol, care este partenerul nostru principal în acest sens. Am ajuns așadar la acest nou plan operațional uh, pentru Temis cu un nou nume, care reflectă mai bine faptul că pune accentul mai mult pe aplicarea legii. Temis este zeița justiției și a aplicării legii. și în, în același timp am uh, dezvoltat funcții de pază de coastă care contribuie eficient la uh, activitățile de căutare și salvare. Vă pot rezuma câteva rezultate și să vă prezint situația din acest an. În primul rând, este clar în planul operativ, operativ că după implementarea de trei luni a Temis va avea loc o, o evaluare. Autoritățile italiene și Frontex au convenit că nu trebuie să așteptăm un singur an, un an întreg, ci să facem o evaluare după trei luni, la începutul lunii mai, așadar valoarea va fi făcută împreună cu autoritățile italiene. În acest an, de la 1 ianuarie, am avut în jur de, am interceptat în jur de 6.000 migra, de migranți iliciți, deci o scădere de 62% comparativ cu anul trecut o evoluție interesantă. Libia este statul de plecare doar în cazul la 71% din cazuri. E, anul trecut era vorba de 95%. Diferența este că acum Tunisia reprezintă 20% din plecări, Turcia o traversare directă din Turcia către Italia, 5%, Algeria 5%, Grecia din Grecia către Italia pe mare 2% și am avut chiar un caz care venea din Muntenegru. Este prea mm, timpuriu să ne dăm seama dacă este o anecdotă sau doar un caz izolat sau încercarea de a deschide o nouă rută din Balcanii Occidentali către uh, teritoriul Italiei teritoriul continental al Italiei. Ceea ce putem spune din punct de vedere al naționalității prima naționalitate sunt eritreenii, în jur de 1500 în acest an. A doua naționalitate care ajunge în Italia în contextul tenis, tenis este tunisieni. Sunt tunisienii, 1200. Bacea, Nigeria, Pakistan, Libia. Acest lucru este nou. Avem și migranți libieni, un trend nou, și din Côte d'Ivoire. Am uh, privit și cifrele legate de operațiunile de căutare și salvare. De la începutul acestui an, Frontex a fost implicat în 23% din cauze, cazurile de căutare și salvare, numărul de incidente și numărul de persoane salvate reflectă 23%, ceea ce este aceeași proporție ca și în 2017. În Frontex uh, am uh, acționat în 23% din cazuri și, bineînțeles, nu este o evaluare finală pentru că la sfârșitul lunii aprilie va trebui să facem o evaluare comună cu, Italia, cu autoritățile italiene. În lupta de combatere a drogurilor, am avut o interceptare foarte uh, de succes în urmă cu trei zile. 550 de droguri de kilograme de marihuana au fost uh, interceptate într-un uh, într-o aeronavă, de către o aeronavă din contextul Temis. Această aeronavă patrula zona apropiată de Puglia, în sud-estul Italiei, spre Albania și au detectat un comportament suspect și în coordonare cu autoritățile italiene au reușit să facă această intercepție și traficanții de droguri au fost uh, arestați. Monitorizăm uh, îndeaproape impactul Temis asupra operațiunilor de căutare și salvare și, uh, de fapt, vedem că conceptul Temis, operațiunile Temis se se potrivesc uh, mediului mai complex din uh, Mediterană. Există rute complexe de migrație. Mm, Tunisia este un exemplu de stat de proveniență nou, însă sunt și altele. Există grupuri criminale organizate, um, coaliții criminale care se ocupă cu traficul de ființe umane, dar și trafic de droguri și câteodată sunt implicați și în alte um, activități penale, cum ar fi traficul de arme. Sunt uh, din ce în ce mai multe activități de contrabandă relevante pentru vămi și în spirit și colaborăm în spiritul gestiune integrate a frontierelor. Fără a exagera, suntem cu toții uh, conștienți de preocupările de securitate și legate de terorism care nu au scăzut comparativ cu 2 ani în urmă și trebuie să ne asigurăm cu toții că uh, traversările ilicite nu Uh, sunt legate de uh, preocupări de securitate. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul uh, ofițerului nostru pentru drepturi fundamentale să își facă prezentarea din perspectiva sa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Yes, and just to explain to colleagues and um, the coordinator. Da, vreau doar să explic uh, colegilor faptul că și coordonatorii au solicitat ca doamna Fernandez să fie prezentă astăzi la această ședință. Cred că este pentru prima dată când aveți ocazia să luați cuvântul în uh, fața Comisiei Libe. Sau nu e prima dată? A, ah, ați mai venit deja, în septembrie. Bun. Vă rog. Și apoi vom uh, da cuvântul colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc și pentru invitație. Invitația de a lua cuvântul în fața comis eh, membrilor Comisiei Libe, în fața Parlamentului, e o onoare să fiu prezentă ca și reprezentant uh, independent de monitorizare pe lângă agenție și am, mis, am fost rugată să mă refer la trei aspecte mai întâi, felul în care funcționează mecanismul de plângeri. Mi s-a părut că există destul de mare interes în Parlament în uh, perspectiva noului regulament și înființarea Agenției de Pază de Coastă. Apoi mi s-a cerut să mă refer la situația misiunilor și operațiunilor și, dacă îmi permiteți, voi interveni în această ordine. Acum, în ceea ce privește mecanismul de plângeri care a fost uh, stabilit, și asta în contextul agenției în octombrie 2016 putem spune că are o funcție mai întâi de monitorizare, un mecanism de monitorizare în ceea ce privește conformitatea și analizează situația a indivizilor direct afectați de activitățile desfășurate de către agenție și asta în ceea ce privește cazurile de încălcare ale drepturilor omului. Ceea ce noi facem în momentul în care primim o plângere, facem un test de admisibilitate, nu punem sub semnul întrebării uh, dovezile, ceea ce este trebuie să reziste la testul de admisibilitate, să vedem unde anume s-a desfășurat activitatea, dacă este, spre exemplu, în zona de intervenție Frontex și apoi transmitem cazul fie către statul membru al uh, ofițerului, ori către directorul executiv, depinde cine e actorul uh, pertinent. Avem câte un director uh, executiv care se ocupă pentru fiecare dintre aceste plângeri Și acești actori sunt cei care se ocupă de follow-up și care determină faptele și apoi ne raportează referitor la soliditatea unui dosar sau eventual închiderea sa. Înainte de perioada actuală, în care suntem mai degrabă într-un mod de diseminare, ne-am confruntat cu mai multe aspecte uh, care au fost treptat instaurate într-un an și jumătate de existența mecanismului. Mai întâi, Uh, e vorba de un sistem de gestiune automată a cazurilor. E un mecanism care există pe pagina noastră web și asta s-a fost stabilită în mod consultativ și cu Agenția pentru Drepturile Omului. Avem anumite reguli care au fost adoptate de către directorii executivi și Apoi, evident, ne referim și la autoritățile competente în statele membre pentru astfel de plângeri și acele instituții față de care plângerile pot fi uh, transferate în statele membre. Am distribuit de asemenea și formulare și diferite materiale pentru a spori conștientizarea și avem și materiale care sunt traduse în 10 limbi diferite, evident scopul fiind să avem o accesibilitate sporită pentru acest mecanism. Toate acestea există pe uh, pagina noastră web și pe site-ul Frontex. Recent am lansat și un mecanism în așa fel încât să permitem un acces direct online la aceste plângeri. Nu mai ai nevoie să semnezi și să trimiți uh, plângerea respectivă, ci poți să ai acces la ea direct online. Până în prezent, noi am primit un număr de 19 plângeri, 5 dintre ele au fost declarate admisibile și când era vorba de uh, afirmații în ceea ce privește încălcările drepturilor omului în materie de azil, apoi încălcările drepturilor omului în materie de extradare, uh, posibilități de recurs uh, în instanță și, evident, cazuri în care uh, erau incluși copii sau în care se refereau la drepturile copiilor. În continuare, trei din aceste cinci cazuri sunt deschise și sunt analizate de ofițerul pentru drepturi fundamentale și vom vedea care va fi acel follow-up oferit de statele membre. Într-un caz, ofițerul a intrat în legătură cu directorul pentru a Uh, monitoriza concret o plângere pentru un stat membru și în ceea ce privește cazurile declarate inadmisibile, acestea se referau la activități care, ca atare, nu erau cuprinse în mandatul agenției sau în mandatul uh, uh, operativ. Spre exemplu, condiții de detenție, chestiuni legate de media, faptul că anumite dosare, solicitări de azil erau în curs și oamenii mm, a, mm, puneau întrebarea în mod legitim de ce acea decizie încă nu fusese luată, apoi posibilități de a introduce un recurs, uh, însă nu intra în competența agenției noastre de a gestiona astfel de cazuri. Apoi, în aceste cazuri, ofițerul transmite aceste plângeri către autoritățile naționale și uh, sistemele care există pentru a gestiona astfel de plângeri în statele membre și către mediator sau ombudsmanul care există în fiecare stat membru sau acele organizații care tocmai au drept activitate sprijinul în astfel de domenii. Și aș dori să subliniez faptul că evaluarea pentru fiecare plângere se face ex officio, și în acest sens nu e nevoie de niciun fel de asistență juridică din partea vreunui avocat, deci lucrurile sunt simple și accesibile. Vreau să salut sprijinul oferit de formul consultativ în uh, implementarea acestui sistem, în revizuirea regulilor actuale care se desfășoară în momentul de față și e clar că asta va fi un element important în viitoarea diseminare a acestui mecanism va fi uh, absolut esențial să avem posibilitatea, să, o, să oferim posibilitatea acelor oameni să introducă plângeri. Iar în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, referitor la diferite misiuni operative, deși termenul este foarte uh, restrâns pentru o echipă atât de mică ca a noastră, uh, am, uh, prim, am avut o consultare pe toate rapoartele operative în intern și am reușit să ne punem de acord asupra unor termene care sunt foarte strânse, foarte presante, dar uh, vrem să avem o monitorizare a celor planuri, pentru că e un exercițiu de durată, însă încercăm să introducem anumite clauze de salvgardare pentru a preîntâmpina încălcări ale drepturilor omului în timpul activităților Frontex. Și ne dorim de asemenea să dezvoltăm și un obiectiv pentru aceste planuri operative, în așa fel încât să garantăm respectarea drepturilor omului ca și element esențial al unor astfel de activități și în momentul de față, la nivel tehnic, facem acele modificări care ne vor permite să avem uh, posibilitatea de a măsura garanțiile oferite uh, în acest domeniu. Iar, așa cum a spus și directorul executiv, în planurile noastre de executive, prevedem în regulament ca mecanismul de transmitere în ceea ce privește persoanele care au făcut obiectul unor, uh, unei, unei rețele de trafic de persoane, să acest mecanism să fie transferat mai departe către statele membre, acolo unde există un astfel de mecanism care a fost dezvoltat. Și acest exercițiu a putut fi făcut deja de două ori anul acesta, uh, suntem în procesul de evaluare acum pentru a vedea dacă trebuie să clarificăm sau să venim cu informații suplimentare sau eventual cu, cu exemple concrete. Uh, și, de asemenea, în planurile operative avem și instrucțiuni referitor la acest mecanism de plângere, asta în atenția ofițerilor care sunt uh, la fața locului și care pot oferi astfel de informații referitor la acest mecanism. Acum, în general, în ceea ce privește provocările și drepturile omului în astfel de activități, Accesul la apele internaționale uneori este o adevărată provocare pentru că de multe ori uh, ne aflăm în prezența unor persoane apatride și în acest sens avem un uh, instrument uh, dezvoltat împreună cu Biroul European de Sprijin pentru Azil pe care îl putem prezenta în momentul în care organizăm briefing-ul pentru un plan de acțiune operativ. Recent am pus accentul și pe un ghid îndrumător la un nivel uh, mai general, dar specific pe drepturile copiilor. Și avem astfel de instrucțiuni la dispoziția echipelor operative. Acum, în ceea ce privește copiii, deja de ceva vreme am dezvoltat un concept, deci conceptul copilului minor neînsoțit, utilizat deja și uh, la, în aeroporturi. Uh, încercăm să evaluăm riscul și încercăm să avem o asumare rapidă a responsabilității în statul membru în care uh, operăm. Evident, prioritatea este întotdeauna să respectăm interesul superior al copilului în orice tip de activitate și anul acesta avem un ghid întrumător, un fel de manual care poate fi utilizat și la frontierele terestre. Și am încercat să testăm acest uh, instrument și în cadrul activi- uh, operațiunii Temis. Apoi, din punct de vedere al biroului nostru, noi am cerut întotdeauna să existe o egalitate de gen în rândul ofițerilor desfășurați uh, în, uh, planuri, în astfel de planuri operative, când e vorba de cazuri de trafic de ființe umane, dar nu numai, și colaborăm îndeaproape cu directorul uh, executiv tocmai pentru a uh, optimiza aceste idei și sugestii. Și, evident, forumul a fost de asemenea foarte angajat pe acest subiect al legalității de gen. Suntem în etapa finală pentru a finaliza, pentru a cizela toate aceste ghiduri îndrumătoare. Suntem la versiunea aproape finală, încercăm să discutăm cu ofițării. Uh, um, spre exemplu, cum trebuie să se comporte în cazul în care există o îndoială în ceea ce privește vârsta reală a persoanei interceptate. Um, apoi luarea, asumarea persoanelor de către ofițeri care sunt de același sex, în așa fel încât să putem să evităm situații în care un om trebuie să percheziționeze sau să atingă o femeie. Deci, în toate aceste cazuri avem uh, indicații operative cum trebuie acționat. Cred că putem fi destul de optimiști în ceea ce privește crearea recentă a uh, task force-ului pe monitorizare, raportul recent în ceea ce privește drepturile omului uh, merge în această direcție. Noi am combinat eforturile noastre evident și cu observare directă la fața locului și încă de la începutul uh, etapei operative și de la intrarea în vigoare a regulamentului am avut peste 150 de rapoarte și concluziile principale ar fi trei la număr. Chestiunile medicale sunt importante în cadrul acestor intervenții. Uh, ar trebui să existe o verificare, o consultare medicală înainte de aceste operațiuni. Asta există uh, uneori dar uh, condițiile medicale nu sunt întotdeauna asigurate și apoi un alt aspect, minorii neînsoțiți în cadrul uh, intervențiilor Frontex, pentru că trebuie să se garanteze respectarea drepturilor copilului în interesul superior al copilului și evident un subiect deosebit de important și accentul pus pe temis mai specific, atunci aș dori să Mă refer la câteva evoluții pozitive. Identificarea grupurilor vulnerabile este inclusă în planul operativ și poate știți că există proceduri specifice pentru hotspoturi în cazul copiilor care au făcut obiectul traficului de persoane. Toate aceste lucruri sunt bine descrise în planurile operative. Apoi, identificarea copiilor în situații de risc, uh, cum vă spuneam, e vorba de o etapă pilot și forumul consultativ a participat în mod activ în pregătirea acestui ghid îndrumător, a acestui manual și nu pot decât să fiu de acord cu directorul general când spunea că sprijinul pentru aceste operațiuni de căutare și salvare este un obiectiv esențial. Există diferite alte obiective care sunt cuprinse în uh, fiecare operațiune. Vi s-au exprimat deja anumite puncte de vedere în acest sens. Noi am uh, consolidat clauzele uh, în ceea ce privește drepturile omului acest lucru se face de câte ori există un briefing înainte de planul operativ și Încercăm de asemenea să avem la dispoziție mediatori culturali și interpreți pentru a obține cât mai bine informațiile, pentru ca să se știe exact conținutul diferitelor broșuri care au fost uh, printate și, în principiu, nu există niciun fel de transfer sau respingere sau întoarcere a celor interceptați înspre țările de origine. Și știu că au fost uh, exprimate anumite temeri și încercăm să vedem și cum putem rezolva asta în intern, referitor la felul în care e nevoie de anumite informații uh, mai detaliate în anumite locuri, pentru că în anumite hotspot-uri știm că au existat anumite debarcări. Ideea este că trebuie să se știe exact care este autoritatea uh, față de care, care ea trebuie să te adresezi și e clar că e nevoie și de structuri de coordonare a intervențiilor, a forțelor de intervenție, chiar și la nivel polițienesc. În continuare, traficul cu ființe umane necesită din partea noastră eforturi suplimentare în practică pe viitor. Noi până în prezent am ocupat mai degrabă de training, de formare și de conștientizare dar chiar și la nivel de Consiliu s-a ajuns la concluzia că aceste aspecte trebuie mai bine implementate în practică. Și apoi, evident, o provocare referitoare la uh, debarcări dincolo de hotspot-uri, Aici avem o provocare în ceea ce privește condițiile de primire, asistența medicală oferită, acoperirea nevoilor de bază. Uh, mă gândesc că ar trebui să fie niște condiții poate mai structurate și, evident, informațiile referitoare la procedurile de azil în aceste amplasamente care nu sunt întotdeauna atât de bine acoperite. Și o cooperare strânsă a fost instaurată în ceea ce privește noi activități premergătoare întoarcerei desfășurarea anumitor observatori, identificarea diferitelor mesiuni, avem documentație în acest sens, care trebuie să fie utilizate în momentul în care sistemul de uh, protecție internațională este definitivat. Domnul președinte cere doamnei orator să ajungă la o concluzie. și, evident, garanții în ceea ce privește protecția internațională, în ceea ce privește copiii minori neînsoțiți. În continuare, insistăm asupra faptului ca ofițerii să aibă o abordare proactivă în ceea ce privește vârsta reală și să raporteze la o îndoiere referitor la vârstă. Și, cum spuneam, și chestiunile de gen sunt de asemenea importante. Cred că mă pot opri aici. Da, mulțumesc, fără de care nu o să avem timp suficient pentru intervenții, spune domnul președinte. Mai Avem timp până la 11 și 15 uh, minute, deci uh, am să încep să dau mai întâi cuvântul doamnei Mețola. Um, mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc înainte de toate domnului Legeri și invitatei noastre pentru prezentare. S-a discutat foarte mult despre operațiunea Temis și cât de mult va diferi ea de um, operațiunea anterioară Triton. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de intervenție al operațiunii. Cât mai la nord se va opera față de Triton și de ce s-a făcut această schimbare? Dacă ne puteți da mai multe detalii uh, dacă nu ar fi mai bine, în loc să se activeze în ape internaționale, să se activeze cât mai aproape de țărmul libian pentru a preîntâmpina pierderea cât mai multor vieți. În continuare, s-a discutat despre debarcări. Ați putea să ne spuneți dacă e cel mai, cel mai sigur port apropiat sau depinde mai degrabă de cine coordonează operațiunea. Cum interpretați regulile care s-ar aplica? Și acum, în cele din urmă, vorbind de datele concrete, mai ales sporirea sosirilor din Libia. E de așteptat o sporire a sosirilor pe ruta mediteraneană în lunile care urmează? Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului, doamnei Fernanda și domnului Legeri am uh, urmărit de aici cum uh, s-a născut, cum a evoluat și cum uh, s-a transformat Frontex și competențele sale. Iată de ce. Vreau să fac câteva observații care prezintă o serie de îndoieli când vine vorba de aceste hotspot-uri, centre de primire și înregistrare. Există îndoieli în ceea ce privește competențele diferitelor agenții și aș vrea să știu care este rolul clar al Frontex în aceste centre de primire și înregistrare. E vorba de a ajuta, de a administra, de a transporta. Care este rolul exact? Pentru că sunt multe agenții implicate. În al doilea rând, vorbim de evoluție și metamorfoză, transformare. Vorbim nu doar de salvarea de vieți, de căutare, de salvare, ci vorbim și de trafic de ființe umane, trafic uh, de droguri, pescuit ilegal, terorism, trafic de arme, impunitate. Și ne aflăm aici uh, într-un domeniu pe care l-am putea denumi ca aparținând unui, uh, unei inteligențe criminale și aș vrea să știu care este rolul Frontex aici, pentru că se pare că trebuie să facă față unui număr nelimitat de infracțiuni. Ce rol joacă în plus uh, Frontex față de Europol? Uh, care este temeiul juridic, dincolo de regulament, pentru a intra, practic, în uh, domeniul acestor um, activități criminale despre care vorbim. Vă felicit pentru activitatea dumneavoastră, dar vreau totuși clarificări la aceste îndoieli, îndoieli justificate. Doamna Chienge, mulțumesc le mulțumesc și eu. Știm că activitățile de căutare și salvare, așa cum au fost ele prezentate în uh, filmuleț, joacă un rol cheie în activitatea Temis. Am văzut însă că domeniul de acoperire al Temis nu e suficient pentru a acoperi toată Mediterana. Știm că datele arată că 23% din cazurile de uh, căutare și salvare sunt acoperite. În restul cazurilor intervin în bărcile ONG-urilor care cu mare curaj, punându-și în pericol viața, desfășoară operațiuni de căutare și salvare. Am o întrebare punctuală. În ce situație activitățile de căutare și salvare desfășurate de ONG-uri nu reprezintă infracțiunea de încurajare a migrației clandestine. Deci nu reprezintă. Și acum, o întrebare pentru domnul Legere. Confirmați că guvernul de la Tripoli a pus în aplicare o operațiune de căutare și salvare în largul coastelor sale și a creat un centru de coordonare în acest sens pentru informațiile de care dispun eu merg în sensul contrar, mai ales și după ce am auzit declarația Open Arms. Uh, în continuare, o întrebare legată de drepturile omului. Care sunt garanțiile oferite migranților odată ce acestea au fost interceptate în larg de autoritățile libiene, că acestea vor primi un tratament demn, respectându-li se drepturile fundamentale. Există cazuri concrete de migranți care au fost interceptați și duși înapoi în Libia. În continuare, aș dori să îmi spuneți câte ceva despre dreptul accesului la îngrijiri medicale dacă putem vorbi aici și de, de etnopsihiatrie, așadar acordarea unei asistențe psihiatrice specifice persoanelor care uh, ajung o femeie, de pildă, a decedat uh, în urma unei încercări de a trece frontiera și a fost respinsă repetate rânduri, deși se afla, era însărcinată în, în șapte luni. În continuare, dreptul la educație este respectat pentru aceste persoane. Uh, de multe ori e un drept care se refuză celor care ajung și care nu au încă un statut clas, clar. Drepturile omului pentru minorii nesoțiți se controlează dacă dispun de toate organele. Mi se pare absolut fundamental pentru că e un trafic de organe în curs care nu apare în multe rapoarte, nu este menționat. Mulțumesc! Doamna Stevens. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să reacționez la cifrele pe care le-a comunicat Frontex. Oamenii care vin din Africa de Nord ar fi un număr mult mai redus acum uh, în Europa cei care sosesc. În weekend am citit în uh, ziare că Inițiativa Europeană pentru Stabilitate, European Stability Initiative, un think tank european, consideră că aceste sosiri continuă să crească. 17.700 de persoane au cerut azil în Belgia și această tendință nu e în scădere mai ales dacă luăm în calcul și insulele elene, în al doilea semestru al anului trecut au ajuns de două ori mai multe persoane decât în anul anterior. În Franța și în Germania numărul solicitărilor a crescut de asemenea. Întrebarea mea e următoarea. Ați constatat în ultimele luni o tendință ascendentă? Uh, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că ne așteaptă probleme serioase. De altfel, think tank-ul de care vorbeam spunea că în Grecia și în Italia problema era că aceste țări nu reușeau să-și gestioneze bine procedura de asil. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în Grecia și în Italia există în continuare numeroși oameni în așteptare. și intră la un moment dat într-o stare de nerăbdare, de impaciență, pentru că știu că în Grecia și în Italia autoritățile nu procesează suficient de repede dosarele lor, iată de ce pleacă în alte țări. Mă întreb dacă e o problemă care ține doar de trecut, dacă în ziua de astăzi procedura este armonizată și funcționează bine. Aș dori de asemenea să știu ce se întâmplă cu resursele și creditele europene. Mulțumesc! Doamna Spinelli, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Legeri și mai ales doamnei Fernandez pentru activitatea dumnei. Doamnei Fernandez, mai ales, aș dori să îi să știu dacă dânsa consideră că are resursele necesare și personalul necesar pentru activitatea importantă pe care o desfășoară. Acum câteva întrebări atât în ceea ce privește Libia, cât și Temis. În Libia, zona Sahar din Libia, din câte am constatat, aceasta e inexistentă, lucru confirmat oficial de Organizația Maritimă Internațională, criteriile nu au fost uh, îndeplinite pentru misiunile de căutare și salvare, Search and Rescue, iată de acolo vine uh, sigla SAR, și e o problemă absolut uh, importantă pentru că zona de căutare și salvare fusese stabilită pentru a contribuind acest fel la reducerea activității bărcilor ONG-urilor și pentru a le da libienilor un control pe care nu știau cum să-l pună în aplicare. A doua întrebare, de fapt, a fost deja adresată de colega Mețola, și anume regulile referitoare la debarcări. Deci, acele locuri de siguranță care conform convenției, sunt considerate conform convenției de căutare și salvare sau mai degrabă sunt locurile considerate ca fiind cele mai apropiate, lucru care presupune o deosebire semnificativă. În continuare, consecvențele față de operațiunea Triton în cadrul operațiunei Temis. În uh, Triton, domeniul de operațiune era de 35 de mile extins în 2015. Astăzi uh, vorbim de 24 de mile maritime. Mă întreb când va ajunge uh, o barcă inflabilă, pentru că nu mai există bărci normale oricum, când va ajunge până la 24 de mile maritime și să intre în zona de răspundere italiană. Pentru că de obicei, eh, aceste bărcuțe se scufundă cu mult înainte de a atinge cele 24 de mile maritime. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt. Da? Eh, aș avea întrebări pentru Uh, cei doi uh, reprezentanți legat de ceea ce au prezentat. În primul rând, pentru domnul director. Ați spus că peste șase mii de imigranți ilegali uh, și că nu a scăzut riscul de terorism comparativ cu doi ani în urmă. De altfel, azi dimineață când am venit la Parlament, am văzut din nou patrulând aici un grup de soldați cu arma la umăr, ceea ce pe mine, sincer, sincer, ca european, mă înspăimântă, parcă am fi într-o, într-o stare de război și nu una de pace. Mă interesează totuși, dumneavoastră ca instituție, agenție specializată, ce propuneți uh, Consiliului, Comisiei, Parlamentului, ce ar trebui să facem să scădem riscul, pentru că dumneavoastră a spus că nu a scăzut riscul. Uh, totuși, Ă, ne gândim sigur la imigranți la viețile oamenilor cum să facem debarcarea tot ce s a spus de aici sunt de acord dar cum stopăm focarul care duce la acest, ă, ă, această migrație în cadrul căreia intră și teroriștii. recent la, în franța s a întâmplat un nou act terorist. cum s a întâmplat? pentru că auzim mereu la comisia libe că sunt noi mecanisme și o să mă leg de întrebarea pentru doamna uh, ați spus că există un mecanism de analizare a plângerii. din datele pe care le ați precizat sincer eu nu prea înțeleg unu că pentru admisibilitatea unei plângeri e o procedură care din punctul meu de vedere e complicată chiar dacă ulterior ați spus că avem și online păi dacă avem numai nouăsprezece plângeri din care cinci le ați admis sub treizeci mi se pare că nu funcționează sistemul ăsta <laughs> adică nu cred că numai nouăsprezece și din nouăsprezece dumneavoastră ați analizat și doar cinci sunt admisibile. până la urmă ce propuneți ca instituție specializată pe care noi sigur am agreat o frontex ul este important securitatea este importantă încât să asigurăm securitatea cetățenilor europeni și care sunt uh, previziunile? dacă scade nu scade riscul apropo de ce ați spus că nu a scăzut și cum facem acest lucru? mulțumesc. Mr. Urtasun, please. Domnul Urtasun. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Legeri, printre e, funcțiile programului Frontex se numără și eliminarea ONG-urilor Știți de altfel că astăzi din 11 uh, bărci ale ONG-urilor mai rămâne astăzi doar una pentru a acoperi tot teritoriul de 350.000 de milă. Am câteva întrebări. În primul rând, ați spus întotdeauna că în cadrul operației, dumne, operațiilor dumneavoastră nu doriți să, dați, să trimiteți înapoi refugiații în Libie. Cum se poate ca Roma să-i trimită instrucțiuni domnului Oscar să trimită, să ducă înapoi pe coasta Libiei acei migranți pe care tocmai îi salva, i-au salvat. Aș dori de asemenea să știu ce înseamnă coasta libiană, coasta libiană pentru dumneavoastră, pentru că, din, cum spunea și doamna libiană, s-a a respins, practic, stabilirea unei zone de căutare și salvare în Libia. Ce înseamnă o atunci o zonă de 73 de mile maritime? În continuare, protocolul ONU împotriva traficului de migranți stabilește foarte clar că trebuie să fie scutite de urmărirea acele nave care fac uh, desfășoară activități umanitare și uh, pentru a fi acuzate ar trebui să dea dovadă de um, un câștig financiar, în timp ce în Uniunea Europeană totul rămâne la latitudinea statelor membre. Aș vrea să știu care părerea dumneavoastră. Trebuie să existe niște îndrumări pentru statele membre pentru a elucida această dilemă și să nu ne vedem în situația în care nave care desfășoară acțiuni umanitare să fie acuzate și confiscate. Am o altă întrebare și pentru doamna Fernandez. Dacă aveți resurse necesare pentru activitatea dumneavoastră, asta este una din problemele care au fost ridicate, și anume că activitatea agenției la ora actuală nu dispune de suficiente resurse necesare. Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jurec. Mulțumesc foarte mult. Mă interesează cea de-a doua veste pe care am auzit-o pentru a doua oară, și anume e vorba astăzi, e vorba de faptul că cel mai mare grup de migranți e reprezentat de oameni din Tunisia. Tunisia. Vă mulțumesc pentru această informație pe care ne-ați dat-o. Nu e vorba de cetățeni, de oameni din uh, Tunisia, ci e vorba de cetățenii uh, Tunisiei și aveam impresia că Tunisia e o țară stabilă, relativ, care a fost, care a făcut tranziția relativ pașnic de la dictatură la democrație. Iată de ce întrebarea mea, care sunt cauzele acestei noi migrații, care e diagnosticul dumneavoastră. Și în al doilea rând, E vorba aici doar de cetățenii din Tunisia sau e vorba și activitățile organizațiilor de crimă organizată, așa de infractori, cum vedem și în Libia. Doamna Costa, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu domnului Legeri și doamnei Fernandez pentru comunicările lor importante. Multe lucruri au fost deja punctate de colegii mei, doresc doar să scot un lucru în evidență. Când s-a născut programul Temis, Italia l-a privit drept un pas înainte față de obligația pe care Italia avea în trecut, și anume de a găzdui majoritatea sosirilor, nu doar să desfășoare operațiunile de intervenție în uh, Marea Mediterană, ci și să aducă pe coastele Italiei persoanele salvate. Aș vrea să știu, din perspectiva acestui obiectiv, câte persoane în ultimele trei luni uh, au fost într-adevăr găzduite de alte țări din Marea Mediterană, nu doar de Italia. Acesta era unul din angajamente. Știm că sosirile în Libia au scăzut, sosirile, îmi cer scuze, din Libia au scăzut, dar au sporit sosirile din alte țări, precum Tunisia. Italia pare să fie în continuare cea mai mare țară care găzduiește aceste persoane. 600 de mii de uh, imigranți au sosit în ultimii trei ani în Italia. Operațiunile de înregistrare au fost amplificate 100% și cu înregistrarea amprentelor digitale de asemenea. Și aici apare o întrebare. Nu e o competență directă a Frontex, dar deja ați amintit. Și anume faptul că majoritatea acestor uh, imigranți vine din țări precum uh, Nigeria, Coasa de Fildeș, țări pentru care nu este prevăzut să se declanșeze automat uh, protecția internațională și anume să se facă transferul apoi în altă țară. Vorbim de un al doilea nivel de găzuire, așadar. O altă întrebare. Și eu sunt îngrijorată de faptul că din luna decembrie autoritățile libiene au renunțat uh, să mai solicite certificarea pentru operațiunile de căutare și salvare. Nu au mai înaintat solicitării autorității responsabile ONU și Uh, aș vrea să știu dacă sunteți, uh, vă considerați că sunteți în măsură să gestionați apele teritoriale libiene, cum vă gestionați și cum se fac debarcările, nu doar uh, în locul cel mai apropiat, ci locul cel mai sigur și apropiat, așa cum prevede legislația internațională. Și ultimul punct referitor la minorii neînsoțiți. Se pare că deja de 2 ani Italia a desfășurat o acțiune țintită care vizează uh, minorii nesosiți care sunt uh, încadrați într-o procedură accelerată, specifică, rămân așadar mai puțin timp în centrele de primire și aș vrea să știu dacă acest lucru se întâmplă și în alte țări uh, de, uh, unde se fac debarcările, precum Malta, de pildă, sau Grecia. Aș vrea să mă asigur că toate țările, împreună cu ajutorul dumneavoastră, adoptă reguli și norme care respectă legislația internațională în ceea ce privește minorii neînsoțiți. Mulțumesc. Uh, acum uh, haideți să abordăm întrebările. Sper că avem suficient timp la dispoziție pentru răspunsuri. Domnule Legeri, aveți cuvântul înainte, după care doamna Fernandez. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sau mi s-au pus câteva întrebări, în primul rând, în legătură cu locurile de debarcare în uh, contextul Temis, domeniul operațional al Temis a fost convenit cu autoritățile italiene conform regulamentului nostru și la cererea autorităților italiene Uh, domeniul operativ al Tenimis nu se suprapune sau este limitat la uh, zonele de căutare și salvare declarate de Italia. Regulile de debarcare sunt clare. Aplicăm legislația internațională și regulamentele europene. Asta înseamnă că regulamentul 665-2014 se aplică operațiunilor Frontex și există și dispoziții în legislația internațională, în special uh, legislația mărilor, care uh, prevăd uh, regulile care se aplică debarcărilor. Repetăm din nou, uh, că nu există nici un fel de debarcare în statele non-UE. Nu există debarcare în Libia, Tunisia sau alt stat uh, non-UE din regiune. Există, de asemenea, câteva mecanisme de coordonare între centrele de coordonare de pe partea comunitară și niște ofițeri de legătură uh, trimiși de uh, statele membre la ICC la Roma, care este centrul operativ al Temis. Uh, de obicei este posibil un schimb bun de informații între actorii implicați. Dacă ne așteptăm uh, o creștere a numărului de migranți care vin din Libia, nu aș spune că este cazul, în special deocamdată, și ceea ce am constatat uh, de, din vara 2017 a fost o scădere de 60% a migranților și de la începutul anului chiar mai puțin de 70% în ceea ce privește migranții care vin direct din Libia. S-au pus câteva întrebări legate de punctele focale și rolul Frontex și anumite întrebări juridice legate de atribuțiile uh, agenției. Conceptul de hotspot nu s-a schimbat rămâne același ca și uh, în momentul în care a fost conceput. În 2015 pentru Grecia și Italia nu este o structură administrativă, este o, o cooperare operațională. La Comisión Europea. Comisia Europeană a declarat că este o structură administrativă a declarat-o chiar aici la comisia noastră. Deci este o structură administrativă. Fiind mai mult pe partea operativă, eu văd că acționăm pe teren și fiecare entitate funcționează în funcție de mandatul propriu. Bineînțeles, ne coordonăm și coordonăm aceste activități. Rolul Frontex este următorul. Noi facem supravegherea frontierelor. La frontierele maritime, deseori ajungem la, un, la cazuri de căutare și salvare. În cazul Italiei, acest lucru înseamnă că Comanda trece de la Ministerul de Interne către Ministerul Transporturilor. Asta înseamnă că în momentul în care se demarează un caz de căutare și salvare, este coordonat de centrul de la Roma și este coordonat de către Ministerul Italian de Transporturi și Garda Paza de Coastă. Activele Frontex sunt uh, utilizate și trebuie să urmeze regulile și instrucțiunile furnizate de acest centru de coordonare maritimă. În momentul în care persoanele salvate sunt debarcate, acestea sunt debarcate în hotspot. Este adevărat că uneori, datorită lipsei de capacitate, sunt debarcate în alte locuri în Italia care nu sunt în mod oficial puncte focale, însă în um, serviciile noastre sunt gândite în așa fel încât noi putem să acordăm susținere pentru activități de debriefing, pentru amprentare, Uh, în, mm, pe cât este necesar. Rolul agenției este să susțină autoritățile naționale cu debriefing-uri, avem uh, discuții cu migranții pentru a afla mai mult despre contextul lor, despre naționalitatea lor, despre motivul pentru care Uh, se aflau pe embarcațiunea respectivă care a fost uh, salvată și câteodată primim și date personale care pot să fie utilizate în anchete penale. Câteodată uh, cazul necesită protecție internațională, dacă este cazul, este rolul ofițer, ofițerilor Frontex să trimită acești, aceste persoane autorităților competente pentru azil. Acestea pot să fie autorități naționale sau colegi trimiși de la EASO. Dacă detectăm sau dacă ofițerii noștri detectează ceva care ridică preocupări legate de securitate. Dacă este vreo suspiciune că persoanele ar putea să fie implicate în activități penale, în trafic de ființe umane sau uh, că persoane ar putea să aibă un context terorist, aceste persoane sunt uh, transmise experților uh, Poliției Naționale sau uh, cei trans- trimiși de către Europol. Uh, motivul este foarte clar. Frontex este, are mandatul să are competența, în primul rând, să contribuie la lupta împotriva activităților criminale la frontierele externe. Are de asemenea un mandat să contribuie la prevenția terorismului în ceea ce privește frontierele externe, nu suntem un serviciu de informații, nu suntem o agenție antiteroristă. Trebuie să uh, uh, raportăm Europol și Poliției Naționale, însă trebuie să ne referim autorităților și Europolului. În ceea ce privește procesarea datelor personale, aceasta a fost autorizată de către uh, supraveghetorul pentru protecția datelor. Un prim proiect pilot a avut loc în 2016, susținut de către uh, Autoritatea pentru protecția datelor europeană și când a intrat în vigoare cooperarea cu Europol și cu serviciile Uh, naționale polițienești, noi, deci pro, ofițerul pentru protecția datelor, notifică supraveghetorului toate aceste proceduri care au fost uh, susținute de către EDPS. Vreau să spun acest lucru pentru că datorită mandatului nostru, care acum uh, se uh, îndreaptă mai mult spre uh, activități de uh, protec- de anchetă și de aplicare a legii, vrem să creăm un uh, post de ofițer cu timp plin pentru protecția datelor, pentru că este o mm, preocupare. Alte întrebări au fost puse în legătură cu faptul că Temis nu acoperă într-adevăr întreaga Mare Mediterană și că situația din Libia nu Mm, este foarte plăcută, ca să spunem așa. În Mediterană avem uh, trei operațiuni ale Frontex. Avem Temis, uh, cu găzuită de către Italia, mai avem în continuare Poseidon cu sediul în Grecia și Indalo, care este o operațiune permanentă uh, găzduită de Spania. Indalo o, obișnuia să fie o operațiune sezonieră în timpul verii, însă datorită cifrelor și ca răspuns la o întrebare care a fost pusă în legătură cu intrările în alte state membre, în momentul actual Italia este încă ă, statul membru cu cel mai mare număr de intrări de migranți. Grecia am avut numărul 2 uh, și uh, Spania a fost numărul 3 ca numărul de intrări. Numărul de intrări în Spania crește și de aceea în acord cu autoritățile spaniole. Am decis să uh, avem o operațiune permanentă. Așadar, putem să coordonăm Bineînțeles, și între statele membre avem sisteme de schimb de informații pentru a ne coordona în ceea ce privește cauzele relevante pentru statele membre sau când sunt relevante pentru operațiunile noastre. Situația din Libia, din păcate, din ce citesc în surse, din surse disponibile tuturor, noi nu avem uh, prezență în Libia. Încercăm să contribuim la eforturile Uniunii pentru a contribui la construirea de capacități în Libia, însă ambițiile noastre trebuie să fie modeste, pentru că este o atribuție majoră și condițiile de primire ale migranților din Libia nu sunt conforme cu standardele umanitare pe care le-am aștepta dintr-o perspectivă europeană. În ceea ce privește cifrele legate de solicitanții de azil, este adevărat că există un număr mare de solicitări de azil. Vedem, asistăm la un fel de paradox și lucrăm la rezolvarea acestuia pentru a înțelege ce stă în spatele acestui uh, număr mare de uh, traversări ilicite au scăzut cu 60% comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, sub 60% la nivel comunitar, însă statele membre raportează o creștere sau un număr în creștere de solicitări de azil s-ar putea să existe explicații diferite, fie unii dintre aceștia erau deja prezenți în Uniunea Europeană, unii dintre aceste, unele dintre aceste solicitări ar putea să fie legate de deplasări secundare dintr-un stat membru în altul, însă nu putem exclude faptul că există alte Uh, traversări ilicite ale frontiere care, frontiere care sunt nedetectate. S-ar putea să existe noi rute sau niște rute minore um, distribuite. Probabil că răspunsul este un amestec între toate aceste explicații. Lucrăm uh, împreună cu statele membre și cu EASO pentru a elucida situația. A fost pus o întrebare în legătură cu faptul că din nou, acesta este domeniul operațional uh, în legătură cu faptul că bărcile gonflabile utilizate de migranți nu pot să atingă zona declarată de căutare și salvare a Italiei. Aici aș spune din nou că uh, nu se, suntem limitați în ceea ce privește căutarea și salvarea. Activele noastre nu sunt limitate de zona operativă declarat, declarată pentru Temis. De exemplu, nu am putea interveni în cazul traficului de droguri în afara zonei noastre de operațiuni. Însă, în ceea ce privește căutarea și salvarea, în momentul în care un centru de coordonare maritimă activează activele noastre, atunci trebuie să ne deplasăm acolo și putem să uh, activăm și să uh, facem operațiuni de, de salvare și să-i aducem pe migranți în siguranță sau la un loc uh, sigur în conformitate cu regulamentul 6 5-6 sau în conformitate cu legislația internațională. Pentru că coordonarea nu este uh, uh, salvarea nu este coordonată de către Italia sau de către un alt stat membru, atunci uh, ne vom deplasa acolo unde este centrul de coordonare, unde îi debarcăm pe, pe, pe cei salvați. În ceea ce privește terorismul și cum putem să luptăm împotriva acestei primejdii. Nu suntem, din nou, nu suntem o agenție expertă sau specializată pe terorism, suntem agenția de pază de coastă și de frontieră. Există diverse competențe, însă în ceea ce privește cauzele, rădăcinile terorismului, Există multe cauze, unele dintre ele nu sunt legate de gestiunea frontierelor. În ceea ce privește gestiunea frontierelor, trebuie să uh, încercăm din răsputeri să contribuim la mediul de securitate și să ne asigurăm că nu există intrări nedetectate. S-au pus uh, și întrebări în legătură cu rolul ONG-urilor și orientările care ar trebui să fie acordate de către statele membre. Există un cod de conduită decis de către guvernul italian în vara anului 2017 din câte știu, multe ONG-uri au acceptat să semneze acest cod de conduită și să coopereze cu autoritățile italiene și cu ceilalți actori, adică Frontex. Cu doi ani în urmă am avut un exemplu de asemenea cod de conduită în Grecia, deci cred că acestea sunt uh, orientările care, uh, la care trebuie să ne referim în ceea ce privește cooperarea dintre ONG-uri și autoritățile de aplicare a legii. Uh, președintele întrerupe, vrem să mai avem câteva minute. În ceea ce privește Tunisia, majoritatea migranților care vin din Tunisia, cel puțin jumătate dintre ei sunt tunisieni, Însă uh, sunt și migranți din Africa subsahariană care utilizează, care vin prin teritoriul tunisian și au existat câteva preocupări legate de securitate, însă câteva ziare britanice au dezvăluit o serie de informații la un moment dat și, în definitiv, în final, ceea ce se întâmplă după înregistrare în aceste puncte de primire, migranții care sunt eligibili pentru protecția internațională sunt transmiți, sunt îndreptați către procedura de azil și cei care nu sunt eligibili, deci migranții economici care nu au uh, motive umanitare sau uh, motive economice sau familiale pentru a primi dreptul de uh, reședință sunt returnați către statul de origine dacă acest stat este unul sigur pentru ei. Deci, cam asta vă pot spune, însă nu vreau să uh, nu vreau să iau din timpul colegei mele pentru răspunsuri. Da, cred că Mm, vom avea timp pentru răspunsuri. Doamna Fernandez, aveți cuvântul. Very much, Mr. Chairman. I will try to... Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să fiu succintă. La întrebarea dumneavoastră referitor la dreptul la îngrijiri medicale și dreptul la educație și faptul că există trafic în hotspot-uri și în general în operațiunile noastre. Noi uneori venim cu, cu personal medical care este astfel uh, desfășurat, dar uh, nu, noi ne ocupăm de sosirea propriu-zisă a materialului medical care trebuie să fie oferite statele membre și e clar că e un subiect uh, care merită atenția noastră. În orice caz, încercăm să ne coordonăm uh, pe aceste subiecte. Apoi, în ceea ce privește femeile însărcinate și returnarea, da, e un subiect care tot apare din când în când și recent chiar de mai multe ori. Și e un subiect care trebuie discutat cu formul consultativ în uh, revizuirea în intern a ghidului îndrumător pe care o vom face, pentru că e clar că e vorba de o categorie vulnerabilă, persoane vulnerabile și pentru asta nu avem uh, standarde în Uniunea Europeană în momentul în care o femeie însăcinată, dacă poate sau nu, să fie returnată. Dar să sperăm că vom reuși să ajungem la un ghid întrumător care să ne ofere indicații. Apoi, dreptul la educație, același lucru. Uh, problemele de educație încercăm să le rezolvăm, dar uh, în mod normal, încercăm să fim prezenți acolo unde există minori neînsoțiți. Și o altă întrebare pusă și de doamna Costa. Noi nu suntem prezenți uh, acolo unde se face procesul de primire și de uh, înregistrare, etapa inițială uh, a primirii. Și, evident, identificarea persoanelor ca atare, pentru că e un element important să fii în măsură să știi dacă trebuie să ai o abordare uh, pe categorii, să prioritizezi anumite categorii. Da, știm că și subiectul traficului e un subiect foarte însemnat pe ordinea de zi, foarte important. Uh, e clar că există astfel de, uh, un astfel de trafic, mai ales cel de organe, care reprezintă o provocare. Apoi, în ceea ce vrește mecanismul de plângeri, sunt de acord cu dumneavoastră. Sistemul e, încă nu e suficient de dezvoltat, cel puțin la nivelul la care sper eu că va fi. Cu câteva întârzieri în ceea ce privește recrutarea personalului pentru a susține echipa IT pentru dezvoltarea sistemului ca atare și cred că ar fi bine să spunem că mai întâi uh, am vrut să avem procedurile noastre interne înainte să putem să lucrăm către exterior. Și acum iată că a venit și acea etapă, acel moment să îl diseminăm și să sperăm că mai multe plângeri vor putea astfel uh, fi înaintate. Am materiale la dispoziție, vi le pot lăsa dacă doriți. Uh, noi ne-am dorit mai întâi să avem o, o structură internă bine organizată și apoi să venim și să explicăm cum funcționează mecanismul de plângere în așa fel încât să fim în măsură să răspundem la întrebări. Dar e clar că cifra aceasta de 19 plângeri cu siguranță nu oglindește exact realitatea. Și a mai fost și un alt aspect referitor la sprijin și resurse. Am înțeles că mai multe întrebări s-au referit la asta pentru ofițeri, sprijin și resurse pentru ofițeri. În etapa actuală avem șase persoane, printre care și eu, încă o persoană care se ocupă de operațiune, avem formul consultativ care ne oferă servicii de secretariat și avem de asemenea și mecanismul de plângeri, avem un asistent pentru el și încă un asistent la nivel administrativ. Deci, în total, suntem șase. Și preiau cele spuse de tine, Fabrice, și anume că încă trei persoane, uh, trei asistenți suplimentari vor sosi anul acesta. Vom avea o echipă de nouă persoane. Și E clar că e nevoie de uh, un personal uh, ca acesta pentru a face față misiunilor sporite pentru agenția noastră, în așa fel încât să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt respectate peste tot. Mulțumim foarte mult. Doamna Spinele, aveți o întrebare de follow-up rapid-rapid, da? Vă rog. Sau sunteți mulțumită? Vă rog. Tot petit Am o întrebare pentru domnul Legeri. Poate n-am înțeles eu bine tot răspunsul dumneavoastră. Vreau doar să știu un lucru. Puteți confirma că zonele, de fapt apele libiene nu mai există, pentru că așa ați spus în prezentarea noastră inițială. Mulțumesc. Uh, je, je, je vais en français puisque... Am să răspund în franceză, că mi-ați adresat întrebarea în franceză. Mulțumesc. Uh, nu, eu nu consider că a, apele libiene, zona SAR, este uh, uh, o problemă rezolvată. Au existat niște um, declarații unilaterale care în 2017 au creat o situație pentru care nu găsesc un adjectiv. Uh, însă, în orice caz, în această zonă observăm că există în anumite zile trupe de pază de coastă libiene care organizează operațiuni de salvare pe mare, dar la nivel operativ nu avem legătură între Frontex și aceste, această pază de coastă libiană pentru acele salvări. Însă nu e ceva definitiv. Uh, știm cu toții că există un proiect european de a, pentru a constru, construi o uh, un centru de um, coordonare pentru ajutor pe mare la Tripoli. E un proiect finanțat de Comisia Europeană Italia uh, lucrează și ea în acest domeniu cu fonduri europene și Italia și-a dorit ca Frontex să fie cooptat pentru a veni cu expertiză, pentru a forma acea pază de coastă. Misiunea IUBAM, Libia, este o misiune civilă a Uniunii Europene, de asemenea va putea fi uh, cooptată în acest proiect finanțat de Comisia Europeană. Thank you very much, <clears throat> Mr. Legeri. Mulțumim foarte mult, domnule Legeri, mulțumim, doamna Fernandez, mulțumim colegilor pentru întrebările adresate. Vom începe voturile la 11 și un sfert. colleagues, if you're ready, we can begin. Dragi colegi, dacă sunteți gata, cred că putem începe. Vă rog frumos să luați loc. Um, as usual, all electronic. Ca de obicei, vorba de un vot electronic. Ca să nu se rănească nimeni, am să aștept până când anumiți colegi vor reuși să ia loc. And we will begin. I know some people have their flights and... Da, știu că trebuie să ne grăbim, au colegii uh, avioane de luat, au uh, de prins trenul, așa că o să încercăm să acționăm repede. Dragi colegi, începem cu primul vot proiectul de aviz la, pentru Comisia TRAN e pe vorba de raportul domnului uh, Scripec în ceea ce vrește interoperabilitatea sistemelor de uh, plată uh, rutieră și facilitarea schimburilor transfrontaliere a informațiilor referitoare la uh, neplata redevanțelor uh, rutiere în Uniunea Europeană. Domnule Scripec, doriți mai întâi să luați cuvântul? Nu? Atunci putem uh, trece la vot. Vă rog frumos, toată lumea s-a așezat, sunteți gata să votăm? Da, aproape, aproape vine Paștele. Bun, amendamentul 22. S-a deschis votul. closed. S-a închis votul. A, nu, votul e în continuare deschis. E în continuare deschis, în așa fel încât toată lumea să ia loc. A votat toată lumea? Nu, n-a votat toată lumea? A votat toată lumea? A votat toată lumea, acum s-a închis votul. Se, se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. S-a deschis votul. Nu. 34, 35, 36 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 43. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. 59. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 60. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Referire. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Considerente amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 14. S-a deschis votul. Închis. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis uh, votul, se adoptă 48 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 4 abțineri. Felicitări domnului raportor! Dragi colegi, trecem mai departe. Vom vota raportul doamnei Stevens referitor la proiect de recomandare referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. Uh, înainte de a începe votul, doamna Stevens dorește să facă o scurtă declarație. Vă rog. Collega's, Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere ședința noastră recentă de la Libe, am făcut o prezentare pe acest subiect și au fost anumite întrebări ce mi-au fost adresate în ceea ce privește relația între raportul meu și mi se pare că relația care există este inacceptabilă pentru că statele membre în Uniunea Europeană au o competență comună și ar trebui să existe un consens între diferitele grupuri politice. Mai mult decât atât, trebuie să adăugăm niște comentarii politice la această declarație și să sperăm că vom vota pentru acest uh, raport. Mulțumesc. Putem trece la vot acum. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. S-a, se adoptă amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. Vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 47 de voturi pentru, 5 împotriva, nicio abținere. Felicitări doamnei raportor. We now move to the... Trecem acum la următorul vot al doamnei Stevens în ceea ce privește propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea numele Uniunii Europene a protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 4. A adoptat amendamentul 4, așadar. 4 s-a deschis votul. S-a închis votul adoptat și votul final cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul, a trecut 49 pentru, 5 împotrivă. Dragi colegi, trecem acum votul privind supunerea a două noi substanțe psihoactive în urmăsuri de control Uh, vă reamintesc că în februarie Consiliul uh, s-a consultat referitor la șapte substanțe. Referitor la aceste substanțe, raportarea noastră a prezentat pe 14 uh, martie rapoarte. Cinci din aceste substanțe sunt acum incluse în definiția substanțelor psihoactive în legislație. Iată de ce Consiliul a comunicat Parlamentului că nu mai e nevoie să se adopte decizii de punere în aplicare în ceea ce privește aceste cinci substanțe psihoactive, este însă necesară este necesar avizul Parlamentului pentru celelalte două substanțe care au rămas din cele șapte. Raportarea dorește să intervină? Nu, se pare că nu. Îmi cer scuze, am fost un ușor agresiv și am mers cam repede, dar puteai să intervii dacă doreai. Trecem acum la vot vorbim de raportul uh, doamnei Tundua Ruiz, ea este raportoarea. Trecem la votul final prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul, adoptat 53 voturi pentru, 1 împotrivă și nu nicio abținere. Felicită raportoare! trecem la cel de-al doilea dosar uh, referitor la substanțele psihoactive și trecem direct la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat 52 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Încă o dată felicitări raportoarei. Dragi colegi, trecem la punctul 22. E vorba de candidații pentru uh, Biroul European al Procurorului Regulamentul de înființare a biroului uh, procurorului european, după cum știți, a fost adoptat în octombrie anului trecut, pentru crearea biroului procurorului european în 2020 a început deja activitatea de pregătire în ceea ce privește selecția și desemnarea unui procuror șef și a procurorilor europeni. Articolul 14, aliniatul 3, prevede un comitet de selecție. Acesta ar trebui să includă 12 persoane alese dintre foști membri ai Curții de Justiție și ai, cur- ai um, Curții de Conturi. Foști membri de asemenea Eurojust, ai, um, ai curților, uh, ai tribunalelor supreme naționale, procurori uh, de nivel înalt și avocați recunoscuți. Una din aceste persoane ar trebui să fie desemnată și propusă de Parlamentul European. Iată ce facem, de fapt, și astăzi. În urma deciziei adoptată de coordonatorii libere la întâlnirea de pe 5 martie pentru a numi un membru ai comitetului de selecție, am, pro, am uh, primit următoarele propuneri, am să le citesc în ordine alfabetică. Candido Conde Pumpito, Rashida Dati, Eva Jolie, Antonio Mura și Marius Vornicianu. Ați primit lista candidaților propuși, dispuneți de asemenea de CV-urile lor. Uh, Votul se va face prin vot secret electronic, iar candidații vor fi votat în ordine, unul după altul, în ordine alfabetică. Vă rog, votați pentru un singur candidat. Pentru ceilalți patru candidați puteți vota împotrivă sau să vă abțineți, pentru ca lumina albastră să apară. Vă rog, votați doar un singur candidat. Deci, puteți vota un singur candidat, după care puteți să vă abțineți dacă vreți de la celelalte voturi. Pentru a vă abține, trebuie să faceți acest, uh, mod în, uh, acest lucru în mod activ, fie să votați împotriva celorlalți, fie să vă abțineți împotriva față de ei, îmi cer scuze. Deci nu puteți să nu votați. Știu că asta ar fi o abținere firească, dar pentru că suntem Parlamentul European trebuie să ne abținem și în mod activ. Deci trebuie să faceți ceva pentru a vă abține. Sper că toată lumea a înțeles. Puteți vota așadar doar pentru o singură persoană, votul va fi secret. Toată lumea e gata? Ei uh, citesc încă o dată? Bine. Ce am să fac? Am uh, să spun numele candidatului, după care veți vota. Uh, e bine? Da. Începem în ordine alfabetică. Domnul Candido Conde Pumpido. E deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. pentru acest candidat? Nu trebuie să spun, da. Bine, trecem la cel al doilea candidat, doamna Rashida Dati. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Bine, trecem la doamna Eva Jolie, cea de-a treia candidată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și trecem la cel de-al patrulea candidat, domnul Antonio Mura. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem la cel de-al cincilea candidat, domnul Marius Vornicianu. S-a deschis votul. S-a închis votul. So those votes have been noted. Will I read them out now? Acum uh, că toată lumea a votat, pot să citez rezultatele? A fost aleasă doamna Rashida Dati. So we have now, we go to the next... Trecem la următorul vot, dragi colegi, e vorba de pluralismul media și libertatea media în Uniunea Europeană. raportoare este doamna Spinelli. Înainte de a trece la vot, doamna raportoare dorește să ia cuvântul? Nu, mulțumesc. Foarte bine, Barbara, mulțumesc. Domnule Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar să îmi manifest respingerea la o aluzie care s-a făcut la adresa Spaniei, la țara mea, în expunerea de, motiv, de motive. O resping pentru că este nejustificată și neinformată. Mulțumesc! Am uh, notat. Haideți să trecem acum la vot. Compromisul nu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptat. 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 113. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 119. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 132. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 133. S-a deschis votul. S-a închis votul. adoptat. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 135. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 15 de la cult s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 149. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 152 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Aliniatul 16 de la cult. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 178. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 13. S-a deschis votul. S-a votul. Adoptat. Compromis 13A. S-a deschis votul. Președintele se corectează. Compromis 13 a fost adoptat. Compromis 13A. Acum s-a deschis votul. Da, aparatele funcționează un pic cam lent astăzi. Am cer scuze, dar aparatul nu prea merge bine. De ce nu funcționează? A adoptat. Compromis 13A. S-a deschis votul. A, tocmai am votat 13A, spune domnul președinte. Se pare că aparatul totuși își revine. 197 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 203. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 204. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 17 de la cult. a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis uh, votul. Adoptat. Amendamentul 212. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 214. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat 215. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat. 216 s-a deschis votul. S-a închis votul. Rejected. Respins. 219 s-a deschis votul. 219. S-a închis. Votul se adoptă. 220 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 221. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 222. S-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. Amendamentul 223. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 224. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 226. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 se adoptă. Amendamentul 6 și 7 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sunt respinse. Amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 18 s-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. 19 s-a deschis votul, s-a închis votul, respins, 21 s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 22 s-a deschis votul,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 Se adoptă. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următoarele amendamente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. S-a deschis votul. Votul s-a încheiat. Se adoptă. Amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19. Compromisul 19. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și pe avizul jurii trecem la aliniatul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trecem la liniatul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă aliniatul 15, jurii. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă aliniatul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. La alineatele cult trecem la alineatul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 23 cult. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal în legătură cu întregul raport. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul se adoptă 44 de voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări raportorului. Domnul Iurec, aveți un punct de procedură? Toși. Dorem să vă spun că noi aici suntem o minoritate. Yes, that's still recorded. Thank you. Am luat note de, de acest lucru, în poziție minoritară. Stimați colegi, am uh, terminat voturile și am terminat și ședința noastră. Aveți diverse. Următoarea noastră reuniune va fi în data de 9 aprilie. Se încheie ședința noastră și vacanță de Paște plăcută. Tuturor vă mulțumesc. Vacanță plăcută. A well-deserved break. O vacanță bine meritată